Chers collègues, bonjour. Euh, Dragi colegi, bună dimineața și celor pe care nu i-am întâlnit până acum, care sunt destul de mulți, vreau să vă spun toate cele bune pentru 2020. Să fiți activi în subcomisia sede. Aș dori să începem prin adoptarea ordinii de zi. Dacă nu uh, doriți să facem modificări, o considerăm adoptată. Vă mulțumesc! Acum aș dori să fac uh, o comunicare referitoare la Brexit. Având în vedere uh, că în curând Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, compoziția Parlamentului European se va schimba, după cum știți, s-au luat deciziile necesare la ultima sesiune plenară. Uh, nu va exista nicio modificare în ceea ce privește membrii efectiv de uh, membrii uh, ai comisiei, subcomisiei sede 30. Patru colegi britanici vor părăsi comisia, domnul Van Orden, domnul Stalon Bryce și supleanții Horwood și England Care vor părăsi comisia noastră. Și Dat fiind că vor părăsi uh, Parlamentul, uh, vreau să le mulțumesc pentru contribuția adusă la lucrările Parlamentului European și uh, ale subcomisiei noastre. Ne pare foarte rău să trebuiască să le spunem la revedere. Uniunea Europeană nu va mai fi la fel fără Regatul Unit. Vreau să le doresc colegilor noștri numai bine și mult succes în viața personală și profesională. Doresc să vă amintesc de asemenea că doamna Itsumi Nakamitsu, care este secretară generală adjunct al, uh, al Națiunilor Unite, reprezentantă pentru uh, afaceri de dezarmare, a acceptat invitația noastră de a lua parte la o reuniune extraordinară cu membrii subcomisiei noastre, care va avea loc luni 27 ianuarie, repet, luni 27 ianuarie, când vom avea uh, ocazia să facem un schimb de opinii cu doamna Nakamitsu în legătură cu tratatul de neproliferare a armelor nucleare și uh, în legătură cu reexaminarea acestuia care este în desfășurare. Trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor uh, precedente din 12, 21 noiembrie și 2 și 3 decembrie. Dacă nu sunt observații din partea dumneavoastră, le vom considera adoptate. Mulțumesc. Trecem acum la punctul 4, schimbul de opinii în legătură cu provocările militare din Sahel, prevăzută pe ordinea de zi. Vreau să le spun bun venit uh, oratorilor noștri. Uh, Locotenentului general Esa Pulkin, director general al statului major al Uniunii Europene, căruia îi spun bun venit și uh, mă bucur că este alături de noi a doua uh, oară. Doamnei Birgit Markusen, îi spun de asemenea bun venit. Uh, Dumnezeu este directoarea generală adjunctă pentru Africa de Sud în cadrul SAE contraamiralului Xavier Petit, șeful planificării și logisticii operațiunii Centrului de Planificare al operațiunilor statului major al armatei franceze și colonelului Ain Recand, atașat de apărare eston în Franța. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația la subcomisia noastră. O scurtă in introducere. Pe 11 ianuarie 2013, Franța a lansat operațiunea Serval cu 1700 de soldați pentru a opri uh, avansul uh, jihadiștilor care controlau nordul Mali și pentru a susține trupele acestei uh, țări în fața provocării uh, și amenințării ofensivei către capitală, Bamako. La 1 uh, august 2014 această misiune a fost înlocuită de operațiunea Barkan și uh, s-a extins către banda sahelo-sahariană. Um, Uh, acum s-a creat uh, MINUSMA, în care are acum 16.000 de oameni uh, și operează în nordul Mali. Din 2013, prin urmare, lupta împotriva terorismului jihadist nu a avut oprire. Um, Însă grupurile uh, teroriste și-au extins uh, acțiunea și acum uh, acționează în cinci țări din Sahel. Acum, în Mali, este desfășurată operațiunea Barcan, la care participă alături de Franța Regatul Unit, Estonia, Danemarca, uh, operațiunea ONU, la care participă Germania. Țările uh, G5 Sahel s-au organizat. Două misiuni ale uh, Uniunii Europene, ET Mali și cap Mali sunt reprezentate acolo. Și, dar ar fi greșit să considerăm că atâtea trupe și uh, atâtea țări prezente acolo permit uh, Mali să preia controlul. Nu este deloc așa. Uh, trupele Mali suferă pierderi foarte pronunțate în urmă cu câteva zile, un summit organizat pe 13 ianuarie la Po, în Franța, a confirmat, pe de o parte, că prezența europeană și internațională în Sahel era uh, necesară și a fost cerută de către țările din Sahel implicate. Uh, S-a insistat de asemenea asupra necesității consolidării prezenței europene și internaționale alături de aliații noștri din uh, G5 Sahel. Voi începe prin a-i da cuvântul domnului în care ne va prezenta situația forțelor uh, din Sahel într-un moment în care situația de securitate este îngrijorătoare în ciuda eforturilor uh, comunității internaționale. Vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Vreau să prezint uh, starea de fapt, uh, concentrându-mă pe patru chestiuni. În primul rând vreau să vă împărtășesc uh, evaluarea noastră generală în materie de securitate, după care mă voi concentra pe două reuniuni importante care au avut loc. Comisia de Afaceri Externe de luni, în care s-a discutat problematica Sahelului și, așa cum a spus și doamna președinte, reuniunea de la PO și uh, voi avea concluzii în legătură cu uh, perspectivele. Dar, ca și context, după cum am spus, uh, ministrii uh, afacerilor externe din Uniunea Europeană au discutat problema Sahelului. În ultimii ani au avut loc dezbateri intense la Consiliu. În mai, lunul trecut, am avut o serie de reuniuni. Am început cu ministrii afacerilor externe, după care am discutat cu ministrii apărării care sunt destul de apropiați uh, subcomisiei dumneavoastră. Am uh, discutat uh, de asemenea la nivel de miniștri de dezvoltare și de cooperare. Aceste discuții intense din ultimii ani um, s-au purtat într-un context foarte trist. Ați văzut că în Burkina Faso au avut loc atacuri chiar azi noapte. Peste 40 de persoane au fost ucise, multe dintre acestea civili. Dacă privim cifrele, Ă, putem spune că peste 1500 de soldați africani au ă, fost uciși și, dacă, și printre civili 4000 ă, de persoane au decedat. Avem acolo o problemă serioasă, gravă de securitate. Dar, desigur, efectele ajung și la nivelul politic. De aceea a fost foarte important reuniunea de la PO. Mă voi referi imediat uh, în legătură mă, cu concluziile acesteia, țările din Sahel vor avea și ele o reuniune în februarie, foarte importantă, și de asemenea vom uh, organiza imediat după reuniunea uh, Consiliului din 26 martie o altă uh, reuniune la nivel înalt pe această temă. Concluziile Consiliului de Afaceri Externe. Uh, Important este, în opinia mea, faptul că ne-am sporit implicarea în Sahel, am lucrat uh, în toate sectoarele și am avut o abordare integrată. Avem o implicare politică și diplomatică, avem securitate și apărare, aici suntem împreună uh, prezenți aici, avem și uh, axa umanitară și cea de dezvoltare. Uh, Desigur, ar putea exista o a cincea axă legată de activități economice, dar aceasta poate fi legată de frontul de dezvoltare. Vrem să ne menținem abordarea integrată, deoarece situația de pe teren nu va fi rezolvată doar concentrându-ne pe aspectele de securitate și cele militare. Importantă și situația umanitară și uh, probabil va trebui să avem activități de dezvoltare de asemenea. văzând situația actuală, este evident că va trebui să ne adaptăm modul de lucru în Sahel și de aceea am venit uh, în fața subcomisiei dumneavoastră astăzi. Considerăm că trebuie să ne um, reevaluăm poziția în legătură cu trei chestiuni. Iar și iar am încercat să mobilizăm pilonul politic pentru mai multă um, răspundere, mai multă mai multe reforme din partea guvernelor naționale. E vorba de state foarte sărace cu capacități extrem de limitate. Însă, dacă analizăm situația uh, G5, uh, rolul conducerii politice este extrem de important. Cooperarea pentru dezvoltare trebuie să fie mai precisă, trebuie să monitorizăm îndeaproape situație, este nevoie de angajamente reciproce și uh, atunci când noi uh, ne păstrăm promisiunile, vrem să vedem și reforme din partea statelor pe care le susținem. Cred că trebuie să ne uh, schimbăm abordarea într-un anumit domeniu, pentru că Urgența este noua realitate a regiunii. Trebuie să vedem cum putem răspunde a acestei situații. După cum am spus, pe cele patru axe la care m-am referit ne schimbăm orientarea, deci axa politică, de securitate, cea de dezvoltare și cea umanitară, trebuie să ne schimbăm abordarea, pentru că situația este foarte particulară. Summitul G5 de la sfârșitul lui februarie va fi foarte importantă. Din iunie anul trecut lucrăm la dezvoltarea împreună cu ele a unui cadru integrat pentru a desemna zonele foarte vulnerabile din fiecare țară în care trebuie să facem mai multe pentru abordare integrată. Câteva cuvinte despre uh, summitul de la Po, care a avut loc luni, săptămâna trecută. Veți vedea că am lucrat pe marginea celor patru axe. Contraterorism, uh, operațiuni militare, prima a securitate și apărare, 3. restaurarea prezenței statale și 4. ajutorul pentru dezvoltare, care trebuie subliniat și sporit. Sunt multe inițiative, însă veți vedea că această abordare amplă, integrată, este una transversală pe care încercăm să o coordonăm. Încerc să mă apropii de concluzie pentru că doresc să putem avea și o discuție uh, Din punct de vedere al afacerilor externe și din punct de vedere al SAE, vă pot spune că urmarea acestui Consiliu că statele membre doresc să se implice mai eficient în Sahel. Rezultatul uh, summitului de la Po um, a fost susținut uh, de multe părți. Statele membre consideră că trebuie să avem un PESCO uh, extins, consolidat, generalul va vorbi și despre revizuirile strategice care sunt acum în desfășurare și, încă o dată, am confirmat abordarea integrată a Uniunii Europene, modul în care abordăm această criză extrem de severă care a costat prea multe vieți civile și militare. Pe baza acestor uh, concluzii ne pregătim uh, pentru conferința din 26 martie. Vom uh, avea nevoie de mai multe analize în legătură cu lacunele de securitate. Vom încerca să umplem acele lacune la conferința din martie. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! V-ați referit la abordarea integrată a Uniunii Europene. Am să-i dau acum uh, cuvântul domnului general Pulkinen, mai ales pentru a ne aduce clarificări, pentru că uh, Uniunea Europeană așa reanalizează misiunea din uh, Mali. 14.000 uh, de soldați din Mali au fost formați la începutul acestei operațiuni. Trebuie să ne adaptăm această misiune pentru a putea continua să asistăm forțele militare maliene în activitatea lor. Vrem să fim cât mai aproape de teren și uh, în, vrem să um, lucrăm în paralel cu operațiunea Barcan, făcând uh, un efort sporit, mai ales în centrul Mali. Uh, domnule general Pulchinen, am să vă dau cuvântul pentru a ne vorbi despre situație, perspective și despre um, reflexiile care uh, sunt în curs. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. E o adevărată onoare pentru mine. E întotdeauna o plăcere să mă adresez comisiei dumneavoastră. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru această invitație. În urmă cu două săptămâni mă aflam aici uh, pentru a aborda alte subiecte, pentru că port uh, două pălării, practic. Sunt uh, șeful personalului militar al Uniunii, care colaborează cu colegii civili, în același timp sunt uh, comandantul misiunilor de formare ale Uniunii din Africa, din Somalia, Africa, din Republica Central Africană și Mali. Și voi uh, încerca să vă explic din ambele perspective cum stau lucrurile, care este strategia noastră militară. Sunt absolut de acord referitor la cele spuse de Brigitte, referitor la abordarea Uniunii, abordarea integrată, deosebit de importantă pentru Uniunea Europeană, pentru că dimensiunea militară joacă un rol important, însă nu rezumă contribuția importantă a Uniunii Europene la regiune. Vreau să vă spun că nu poate avea loc, nu se poate înregistra dezvoltare fără și o dimensiune legată de securitate și nu există dezvoltare pe termen lung fără aceasta. Iată ce am încercat să încadrăm în abordarea noastră integrată din uh, comunitatea noastră fac parte, bineînțeles, ONU, Franța, și alte state membre, cât și partenerii noștri locali. Dacă privim um, mai îndeaproape aspectul de legat de securitate, mm. Ok, I can. Ok, continue. Ok, this is just a short intervention outside. Da, o mică interferență din afară. În ceea ce privește perspectiva operațională și militară, dacă privim uh, zona Africii de vest, din Golful Guinei, aceeași zonă de operațiuni, începând de Golful Guinei, trecând prin Sahel, Mali, Libia Occidentală. Aceasta este perspectiva militară de ansamblu referitor la această amplă regiune din Africa. Bineînțeles, ca factor perturbatori eh, putem aminti jihadismul, a cărui influență crește nu doar în Mali, cât și în Burkina Faso, Niger și în alte țări. E un element important. Un alt factor perturbator îl reprezintă conflictele interetnice care sporesc eh, Situația din centrul Mali e un exemplu elocvent în acest sens. Aceste conflicte și au o dinamică proprie și foarte greu actorii externi pot face ceva. Misiunea de pregătire a Uniunii din Mali a început cu câteva zile în urmă. De altfel am sărbătorit uh, în urmă cu câteva zile aniversarea această misiune a fost înființată pe 17 ianuarie 2013. Avem așadar perspective pozitive în ce privește Mali. Misiunea de formare a Uniunii în Mali nu are un caracter executiv, asta nu înseamnă că nu putem uh, oferi un sprijin uh, de luptă, Barcan, pentru misiunea Barcan, nu suntem înarmați, avem anumite limite, rolul nostru e mai degrabă de formare, de consiliere, și după cum spunea și doamna președinte, am pregătit deja peste 10.000 de soldați din uh, forțele armate din Mali. Continuăm cu activitățile noastre. Tot mai mult, o mare parte a activității noastre s-a, se concentrează pe consiliere, pentru că trebuie să avem uh, forțe militare bine pregătite pentru guvernul din Mali Asta înseamnă că trebuie să avem nu doar pregătirea militară, ci să avem și structura logistică, de finanțare, politica de personal, de angajare, care să funcționeze, pentru că toate acestea sunt importante. De când uh, s-a deteriorat uh, situația în regiune, lucrurile s-au schimbat, forțele armate sunt uh, îngrijorat în primul rând de instabilitatea din centrul țării cu considerabile implicări la nivel operațional. Noi uh, ne concentrăm pe consiliere și instruire la Bamako. Ne-am adaptat activitățile astfel încât activitățile de instruire să fie să se deruleze în toată țara. Vom începe de pildă oferirea de instruire la Timbuktu, foarte departe de capitală, așadar în nord-est. Încercăm așadar să ajungem la toată țara într-o anumită măsură, având în vedere condițiile actuale în peisajul securității. Am discutat în cadrul comunității militare despre cum putem îmbunătăți eficacitatea misiunii de instruire, cum putem uh, oferi un sprijin mai solid. Este important să ținem cont de toate acestea în um, revizuirea strategică a misiunii de instruire EUTM, revizuire în curs care va fi prezentată Comitetului Militar și care scoate în evidență necesitatea unei prezențe permanente în Mali. Avem de asemenea obligația de a oferi sprijin pentru G5 Sahel, pentru a sprijini forțele armate ale țărilor din grupul G5 Sahel. Vorbim de peste 5 milioane de kilometri pătrați, jumătate din teritoriul Europei, practic. Și să oferim de asemenea sprijin suplimentar pentru Burkina Faso. Într-adevăr, trebuie să dăm dovadă de mai multă ambiție, trebuie să putem face mai mult, dar aici depindem de statele membre și de disponibilitatea lor de a ne pune la dispoziție resursele umane necesare uh, sprijinul logistic, în ceea ce privește transportul aerian, um, capacitatea sanitară și vom continua pe acest făgaș, vom încerca să obținem mai mult sprijin din partea statelor membre. Am întâmpinat dificultăți um, în ce privește recrutarea de personal, mai ales în ceea ce privește personal vorbitor de limba franceză, un lucru foarte important în ce privește personalul de care mă ocup eu, care oferă sprijin direct uh, autorităților din Mali. De asemenea, nu avem suficientă capacitate de transport uh, aerian, lucru care ne obligă să externalizăm pentru că statele membre nu sunt în măsură să ne ofere suficient sprijin, așa că trebuie să recurgem la agenți externi. Aș vrea să conchid scurta mea intervenție spunând că Africa este foarte importantă pentru noi, mai ales Africa Occidentală, regiunea extinsă a Sahelului, Misiunea noastră e o investiție pe termen lung, atât pentru africani, cât și pentru copiii noștri și nepoții noștri. Trebuie să avem răbdare, pentru că nu putem realiza nimic în câteva zile sau câțiva ani. Va fi nevoie de decenii bune. La nivel politic, de, ține și de autonomia strategică a Europei. E răspunderea Europei de a avea grijă de Africa. Nimeni nu poate face acest lucru mai bine. Și cu siguranță va fi un uh, test uh, cheie pentru noi să arătăm pe viitor că suntem în măsură să gestionăm, uh, să ne ocupăm de propria noastră securitate împreună cu prietenii din Africa și noi, armata, suntem gata să facem acest lucru. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule general Pulkinen. Am să-i dau acum uh, cuvântul domnului amiral Petit. Cred că cred că sunt deosebit de interesat membrii acestei comisii de felul în care se desfășoară misiunea Barcan. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Sunt încântat uh, că am posibilitatea să vă prezint operațiunile armatei uh, franceze în Sahel. După cum știți, Misiunea Barcan răspunde unei solicitări din partea statelor din uh, Sahel. Este continuarea unei misiuni lansate în 2013 pentru că uh, la momentul respectiv uh, nu s-a putut asigura controlul teritoriului și frontierei, permițând în acest fel dezvoltarea unei rețele teroriste pe teritoriu. Inamicul pe care l-am întâlnit pe teren pe, cu care se confruntă țările din Sahel reprezintă un adevărat mozaic cu motive și obiective diferite. Se alimentează din ure, strămoșești, conflicte interetnice, toate acestea unite la, lips, la absența unei, de absența unei guvernanțe sau unei structuri politice sunt motivați uh, de obiective religioase și adesea împinși din exterior. Uh, grupuri afiliate la Al-Qaeda, ISIS, uh, legate de grupări islamiste de ambiții mondiale, mai mult sau mai puțin afirmate. Acestea au reușit să pună stăpânire pe țările, mai ales din sud, de, din zona Golfului Guinei, Burkina Faso, mâine ar putea să fie coasta de Fildeș, Benin sau Senegal urmăresc să creeze un califat eh, cu posibilitatea viitoare de a ajunge în Europa, așa cum am constatat în Orientul Mijlociu. Teroriștii au destabilizat țările din grupul Sahel, populația de acolo, școlile se închid, serviciile publice dispar, civili sunt uciși, după cum s-a mintit deja, în Burkina Faso, de altfel ieri. E un inamic greu de combătut pentru că atacă în mod asimetric, așa cum procedează adesea teroriștii, nu discriminează, nu respectă um, legislația care guvernează conflictele armate, se ascund în rândul populației și în centrul acelor grupuri armate care au permis de port armă și care beneficiază de o anumită bunăvoință. De asemenea, um, beneficiază de complicitatea traficanților uh, răspândiți în regiune. Au numeroase ascunzători, iată de ce le e ușor să se ascundă, mai ales în centrul țării, care, după cum ați putea să vă închipuiți, nu e însă un um, deșert imens, e o zonă împădurită, așa că inamicul se poate ascunde foarte ușor. E foarte greu pentru noi, prin urmare, să îl căutăm. E un uh, inamic uh, rustic uh, care poate trăi în deșert, poate trăi cu puține resurse, Știe însă să folosească și resursele moderne, precum internetul, telefonul, dronele, instrumente de, cu un cost redus, dar cu eficacitate considerabilă. Iată așadar care este inamicul nostru. Operațiunea Barcan încearcă să aducă această amenințare în vizorul forțelor uh, armate din Sahel. Sprijinul din partea forțelor uh, franceze este decisiv pentru Mali. Avem uh, doi vectori pe care ne sprijinim, lupta directă împotriva teroriștilor, cu alte cuvinte, neutralizarea indivizilor, um, combaterea rețelei lor, șefului acesteia și, în al doilea rând, al doilea vector este, acea, este misiunea de a sprijini partenerii noștri pentru ca aceștia să poată, în ziua de mâine, cât se poate de repede, să facă față acestei amenințări teroriste. În al doilea rând, așadar, obiectivul nostru este ca forțele militare locale să devină mai rezistente în măsură să facă față atacurilor teroriste și să le combată direct. În zona de acțiune a acestei operațiuni Barcan se întinde pe o suprafață de, de aproape 10 ori dimensiunea Franței, aproape întreaga Uniune Europeană. E o zonă imensă. Avem 15 uh, uh, puncte de bază unde avem peste 4500 de soldați cu uh, materialul militar aferent. Șeful acestei operațiuni militare, comandantul forței, își are baza la Anjamena, și beneficiază de sprijin important din metropolă, mai ales în ceea ce privește aviația. E vorba de așa numitul eh, GFAC AFCO pentru sprijin în eh, aviație. Putem derula în acest fel misiuni autonome uh, conform uh, principiul uh, basculării forțelor de la, nord, de la est la vest, de la nord la sud. În uh, Anjamen avem um, o bază cu avioane militare, la Niamey avem un punct cu drone și un centru logistic, cât și un um, punct cu avioane de vânătoare și mijloace de transport. În est, în Mali, am detașat două grupări GTD cu material precum uh, vehicule blindate. Avem de asemenea un uh, detașament de elicoptere, elicoptere de asalt și de transport. Aceste dotări au fost completate de participări, cum s-a amintit deja, 50 de estonieni, 100 de britanici, elicoptere, de luptă. Avem de asemenea, beneficiem de sprijin din partea forțelor spaniole în ce privește transportul și tactica. Germania ne facilitează o serie de zboruri pe săptămână în, înspre teatrele de operațiuni. Avem uh, de asemenea elicoptere EUH-1 și uh, sprijin din partea serviciilor de informații americane. Mă refer aici la sprijinul direct la operațiunea Barcan. Voi aminti mai târziu legătura noastră cu misiunea EUTM și alte uh, forțe detașate pe teren. Misiunea noastră este aceea de a neutraliza teroriștii și de a dobândi controlul pe termen lung a acestor, asupra acestor uh, teritorii. Am uh, reușit să mobilizăm uh, un număr considerabil de soldați în regiune, mai ales în centrul Mali, zona cea mai, aproape, cea mai apropiată de Niger. Pentru aceia dintre dumneavoastră familiarizați cu geografia Mali, în zona Litaco și Ulma, cu alte cuvinte, aproape de frontiera între Mali, Burkina Faso și Nigerie, zona noastră uh, e zona principală asupra care ne concentrăm. După cum s-a menționat deja la summitul de la POM, urmărim să consolidăm um, această intervenție militară pentru că, după cum spuneam, teroriștii își continuă um, atacurile și acțiunile înspre sud, îndreptându-se înspre Burkina Faso. Avem 220 um, de militari suplimentari care au venit să completeze aceste forțe detașate, la care se va adăuga o misiune de forțe speciale, misiunea de intervenție Tacuba, e vorba de un grup de forțe speciale care ne va permite să ajutăm uh, forțele din Mali în legiunea Liptaco, aproape așadar de zona frontierei între cele trei țări, Mali, Burkina Faso și Niger. pentru a continua cu prezentarea metodologiei noastre. Colaborăm de aproape cu forțele detașate în regiune MINUSMA, forțele G5 Sahel, indispensabile pentru noi uh, în uh, ceea ce privește controlarea terenului, cât și în ceea ce privește activitatea de dezarmare care este asigurată mai degrabă de misiunea MINUSMA. Colaborarea EUTM-ONU este indispensabilă, teritoriul fiind unul atât de vast, cei 4500 de militari francezi nu pot uh, controla teritoriul. Ideea din spatele summitului de la Po este tocmai aceea de a îmbunătăți uh, coordonarea între forțele militare detașate în regiune. G5 Sahel uh, e speranța noastră pentru viitor. Este această um, ascensiune a celor cinci țări din Sahel care după 2014 s-au asociat pentru a lupta împotriva, împreună împotriva terorismului. Au creat uh, o forță militară comună care uh, Um, capătă tot mai multă um, importanță, care va atinge în curând 5.000 de oameni. Avem uh, până acum un bilanț de șase operațiuni 2007-2018 și uh, 5 operațiuni din 2018 împreună cu G5 Sahel în ce privește um, calitatea rezultatelor, putem spune că se um, pot constata rezultatele, că se, pot, se poate constata um, eficacitatea intervenției G5, care deocamdată nu dispune de suficiente forțe care încearcă să rezolve, să facă față singură aceste amenințări, iată de unde și necesitatea instruirii. De asemenea, trebuie să îi liniștim în același timp, pentru că prietenii noștri din Sahel sunt uh, mult mai uh, eficace la nivel militar dacă au certitudinea că în momentul în care apare o problemă uh, la nivel militar pot apela la misiunea Barcan la avioanele noastre de vânătoare. Lucruri pe care le-am constatat în uh, repetatele cazuri ale atacurilor care, din păcate, au uh, provocat pierderi importante pentru forțele maliene pentru că au comunicat cu întârziere starea lucrurilor misiunii Barcan. Îi putem cu greu ajuta dacă nu fac apel la întăriri din partea noastră. Iată, pentru a conchide, doresc să vă amintesc că această operațiune militară nu poate avea însemnătate decât dacă este însoțită și de alte dimensiuni, precum guvernanța, diplomația, eforturile de consultare uh, la nivelul fiecarei țări. Iată sensul celor patru piloni declarați la summitul de la Po, un prim pilon militar, cel care mă vizează direct, uh, lupta uh, împotriva teroriștilor, în al doilea rând consolidarea capacităților militare ale țărilor vizate, după care avem alte uh, Ehm, alți doi piloni care nu vizează neapărat uh, direct ehm, statul francez, dar care sunt importante, ehm, revenirea la stat și la administrația teritorială și, în al patrulea rând, asistența pentru dezvoltare. Iată, este foarte important uh, ca țara să poată ieși din criză. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, domnule admiral, printre țările prezente în mare și mai ales în misiunea ți-a amintit Estonia Iată de ce. Acum aș dori să-i dau cuvântul uh, domnului colonel Recand. Suntem deosebit de interesați de experiența dumneavoastră în ceea ce privește implicarea forțelor estoniene și evaluarea dumneavoastră referitor la intervenția militară, atât în ce privește situația de astăzi, cât și pe viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Mă bucur că am revenit aici și acum câteva luni discutam alte chestiuni la fel importante în același loc. În primul rând, doresc să spun că Estonia contribuie la securitatea, stabilitatea din Mali și regiunea Sahel prin participarea la operațiuni internaționale. Estonia a trimis trupe în Mali începând cu 2013, chiar de la începutul conflictului. Angajamentul Estoniei în regiune rezultă din contribuția noastră la misiunile internaționale în regiunea UCAP, MINUSMA, operațiunea Balcan, operațiunea MINUSMA și altele. Parlamentul din Estonia a aprobat trimiterea a 50 de militari din Estonia în cadrul operațiunii Balcan pe 9 mai 2018. Pe parcursul a patru luni am trimis trupe, începând cu anul 2018. Avem un cadru juridic pentru acesta și avem uh, un acord de trimitere a trupelor care a fost crucial pentru a putea participa la procesul de negociere și la operațiunea Barhan. Am avut un proces de negociere foarte lung cu autoritățile din Mali, dar am reușit să ajungem la un acord. Apreciem foarte mult ajutorul din partea Franței în acest sens. Nu aveam o experiență vastă când vine vorba de această regiune din Africa. În 2020, Estonia se va concentra pe operațiunea Balkan. Vom dubla contribuția noastră Unitățile pentru operațiuni speciale sunt gata pentru a fi trimise în regiune, începând cu, începând cu vara. Vom demara pregătirile în Estonia pentru a participa la operațiuni. Vom avea implicare mai mare la nivel politic și militar. răspunsul pe care l-am primit privind implicarea noastră în operațiunea Balcan este extrem de pozitiv. Pentru a intra mai în detaliu, trupele noastre sunt localizate în Goa și avem trei însărcinări principale de a patrula pe o gază de aproximativ 20 de kilometri, de a asigura protecția și facem parte dintr-o echipă de reacție rapidă. În ce privește provocările cu care ne confruntăm, am putea spune că sunt trei provocări principale. În primul rând, clima foarte diferită. Soluții noștri care aveau experiență în Afganistan și Irak au spus că acolo condițiile erau mult mai ușoare decât în Mali. Am sosit în regiune în august și a urmat o perioadă foarte grea. Cred că acum deja am învățat cum să ne adaptăm la climatul de acolo. În al doilea rând, da, cred că este clar că limba reprezintă o problemă. Dar încercăm să asigurăm o integrare bună, indiferent de limbile vorbite, estonă, franceză, și avem deja un an și jumătate de experiență, situația se îmbunătățește. Acum, ce privește interoperabilitatea, nu contează că este vorba de NATO sau de Uniunea Europeană, comunicarea este întotdeauna foarte importantă. Cu, am amintesc de experiența cu trupele britanice în Irak și Afganistan, când au existat anumite probleme care au fost rezolvate între timp. Și acum doresc să mă refer la logistică. Suntem o națiune mică și ne este destul de greu să ne ocupăm și de acest subiect. Am folosit de ruta Tallinn, Istanbul, Bamak Gao până acum, dar începând cu aprilie vom încerca să folosim ruta Tallinn, Istanbul, Niamey, Gao. Am avut uh, un acord cu autoritățile din Niger pentru obținerea vizelor și așa mai departe și vom încerca și această rută. Doresc să mulțumesc Franței pentru sprijin. Sperăm că situația din regiune se va îmbunătăți în anii următori. Vă mulțumesc! Merci euh, à tous les quatre. Maintenant, je... Vă mulțumesc tuturor. Vom da acum cuvântul deputaților care doresc să intervină. Domnul Arnaud Danjon de la PP are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru că ați organizat aceste prezentări. Ar fi multe de spus, voi încerca să fiu succint. În primul rând vreau să vă amintesc două lucruri. În primul rând, faptul că nu există niciun fel de teatru uh, geografic în care europenii uh, sub orice formă, la nivel național, uh, în cadrul ONU, în cadrul operațiunii Barcan sau sub drapelul UE, nu există niciun cadru de operațiuni în care să fie implicați atât de mulți europeni astăzi, atât din punct de vedere militar, cât și din punct de vedere financiar. Vă amintesc acest lucru pentru că nu sunt convins că toată lumea uh, știe și are convingerea uh, interesului pe care îl reprezintă această zonă și importanței acestei zone uh, nu vreau să supăr pe nimeni, dar săptămâna trecută, la dezbaterile de la Strasburg, am ascultat multe intervenții din partea colegilor care uh, se încordau uh, și își arătau mușchii vorbind despre uh, situația din uh, Orientul Mijlociu. Spuneau că trebuie să fim atât de solizi în Orientul Mijlociu, ascunzându-ne după americani. Dar să știți că dacă comparăm cu Sahelul, e loc dacă dorim să ne arătăm mușchii. Acolo încape toată lumea. Nu trebuie să intervenim neapărat în Orientul Mijlociu. În al doilea rând, îmi pare rău că nu mai este de față doamna Marcusen. Uh, am uh, ascultat uh, ce a spus, am luat notă, e foarte bine, dar chiar dacă mă repet, nu pot să mă opresc din a vă aminti că strategia din Sahel a fost decisă acum 9 ani. În martie 2011 Consiliul European, pentru că atunci, înainte de aderarea Croației, cele 28 de, uh, cele 27 de state membre au decis uh, aceste articulații de securitate, dezvoltare. Deci înainte de valurile jihadiste din 2013. Încă inventăm roata, 9 ani mai târziu. Mă întreb uh, ce am făcut în timpul acestor 9 ani, pentru că, sincer, toate elementele de bază în legătură cu uh, securitatea, dezvoltare, în legătură cu autoritățile locale, aceste chestiuni sunt acolo de ani de zile, aproape un deceniu. Poate facem acum progrese, poate acum lumea realizează, ar fi bine. Încă o observație și două întrebări. În primul rând, din punct de vedere militar, uh, ați uh, amintit amploarea acestei provocări, din păcate, sunt uh, ne iluzionăm uh, prea mult în ceea ce privește capacitățile G5 Sahel. Prea multe state partenere au crezut că G5 Sahel uh, este soluția miraculoasă, așa cum Ați spus uh, primul comandant EUTM Mali, acum șapte ani, domnul general Lecoin, lucrează acum la reprezentanța Franței și ne-a amintit că um, nici măcar nu ne-am deranjat să avem un G5 uh, Europa și acum să cerem uh, țărilor din Sahel cu capacități infinit mai mici decât ale noastre să-și unească forțele este o provocare care va necesita foarte mult timp dacă vrem ca aceste forțe să fie cu adevărat eficiente. Uh, la nivel național sunt foarte multe puncte slabe care ele au fost minimizate. E vorba de aproape 5.000 de kilometri în aceste regiune. Noi ne gândim Sahel, dar Mali, Niger, Burkina, Mauritania, sunt uh, zone uh, cu sensibilități politice foarte diferite, sunt uh, acolo capacități umane foarte diferite în rândul armatelor. Armata Burkinei Faso este într-o stare catastrofică în fața celor din Chad sau din Mauritania. Burkina nu e chiar același lucru. Uh, deci e vorba de o provocare care ne va cere ani de zile. Am fost prea idealiști, prea naivi, sperând că cu ceva finanțare și ceva pregătire um, o să o scoatem la capăt. Nu e adevărat și va trebui să trăim cu această realitate destul de mult timp de acum încolo. Și ajung și la o considerație de ordin politic acum. Ajutorul pentru dezvoltare uh, masiv pe care îl pompăm în aceste țări, am să caricaturizez puțin situația, dar când mergem în Mali, ne dăm seama că acest ajutor pentru dezvoltare a finanțat mai ales boomul, imobiliar din uh, Bamako. Nu putem vorbi deloc despre Nord. Incapacitatea uh, Mali de a se desfășura pentru a furniza populației servicii primare, învățământ, sănătate, justiție. Acesta este un uh, mediu propice terorismului. Uh, acolo, în Mali, se recrutează pentru că statul Mali nu poate furniza servicii de bază, iar jihadiștii, prin uh, legături cu comunitatea, oferă serviciile de bază. Și acest lucru este foarte îngrijorător, pentru că în ciuda miliardelor pe care le-am vărsat acolo și constatărilor corecte ale Uniunii Europene în legătură cu zonele în care trebuie să făcute eforturi, ei bine, autoritățile locale nu fac aceste eforturi și dacă, eforturi și dacă vrem să intervenim, suntem acuzați de neocolonialism. Deci avem acolo dificultăți politice majore care nu vor fi rezolvate pe termen scurt. Însă țările care primesc ajutor uh, Uh, să înțeleagă că acest ajutor este condiționat totuși și dacă nu sunt în stare să pună în aplicare programele sau dacă nu doresc să o facă pentru că nu uh, se pupă cu agenda lor politică națională, atunci uh, nu prea mai are rost să le susținem. Știm că se fac manipulări pe tema neocolonialismului european și francez. Și până la urmă, banii ăștia care sunt ai contribuabilului uh, european uh, merg uh, în țările africane. Dacă nu îi folosesc corect, ar trebui să-i luăm înapoi, pentru că, sincer, situația din Mali e insuportabilă. Mali a fost identificat ca un punct slab și sunt comunități acolo foarte slabe um, autoritățile nu vor să investească în învățământ și în justiție. Acolo uh, se face cea mai mare recrutare din partea jihadiștilor. Aș avea două întrebări. În primul rând, care este situația cu acordurile de pace, pentru că acestea au stat la baza desfășurilor militare și ne-au cadențat uh, eforturile. Acordurile de Uh, pace uh, cred că au eșuat. Dar care este situația cu punerea în aplicare a acordurilor de pace? Pentru că stabilizarea Mali depinde de acest lucru și o altă întrebare militară. Americanii au anunțat că se retrag din Africa. Acest lucru este extrem de îngrijorător pentru că va avea o amprentă ușoară, light footprint foarte important uh, asupra punctelor fundamentale pentru noi, pentru că noi nu avem acolo autonomie strategică, depindem foarte mult de informațiile secrete americane pentru a opera acolo și în cornul Africii. Care este situația informațiilor în legătură cu uh, natura și amploarea uh, retragerii americane? Mulțumesc! Mulțumesc, Arnold Danjon, pentru această intervenție pasionată. Îi voi da cuvântul numului Olecas de la SCD. Uh, thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, chestiunea este foarte complicată. Eu nu sunt deloc optimist când e vorba de calendarul pentru participarea la forțele armate. Numerele sunt și impresionante și pesimiste la finalul la șapte ani de participare. Am participat în Mali și în Republica Africană mai mulți ani și acum acum vedem că sunt implicați prin operațiunea MINUSMA în Mali. Eu mă gândesc și la abordare privind populația în legătură cu misiunile noastre. Poate că ar trebui să regândim activitatea pe care o avem și unde se poate să avem o abordare comprehensivă și integrată. Poate că ar trebui să facem mai mult. În cadrul subcomisiei am discutat despre resurse suplimentare despre autonomie când vine vorba de participarea militară. Dumneavoastră, ce sugestii avea pentru noi? Cum am putea să ajutăm mai activ participarea militară? Poate mandatul nu este suficient pentru misiunile europene, dar fiindcă este vorba de misiuni de antrenament. Aliații fac și ei foarte multe pe propriu cu toate acestea, la finalul la șapte ani avem mai multe pierderi, mai multe decese în această regiune. Și tocmai ne-ați explicat că a, ne confruntăm cu un nou val, o nouă criză. Asta înseamnă că nu am reușit să stabilim relații suficient de bune cu localnicii și că nu avem capacitatea să oprim această agresiune. Merci pour le grup. Mulțumesc, Petra Sautăț Reviciu de la Renew. <clears throat> Vă mulțumesc, le mulțumesc uh, tuturor care au vorbit cu noi despre această chestiune urgentă. care nici măcar în 10 uh, ani nu a devenit mai puțin urgentă. Deci eu cred că și în următorii 10 ani va rămâne la fel de urgentă această chestiune, mai ales dacă nu reușim să răspundem eficient. Nu este vorba de o provocare de securitate regională, ci de una europeană. Și peste foarte puțin timp vom vedea aceleași probleme, dar sub altă formă, care ne vor afecta la nivel european. Așadar, vă întreb, care a fost răspunsul din partea statelor membre după conferințele din regiune. Și pe viitor, sunteți optimiști că veți primi o reacție pozitivă din partea statelor membre? Și că acestea se vor angaja mai mult uh, când vine vorba participarea militară sau politică în uh, operațiunile comune? Care este părerea dumneavoastră? În ce privește lipsa resurselor, credeți că cea mai urgentă problemă reprezintă lipsa resurselor urmane? Aici mă refer la răspunsul uh, militar. Sau să fie vorba de resursele fizice materiale? Ce lipsește cel mai mult din punct de vedere militar? Am avut dreptate când am vorbit de exercițiul de construire a statului. Am înțeles că lipsesc unele lucruri de bază când vine vorba de acest subiect. Deci nu putem să ne așteptăm la schimbări concrete dacă nu există școli, dacă nu există centre care să ofere îngrijiri medicale. Populația este foarte ușor de manipulat în astfel de condiții. Deci asistența pentru dezvoltare ar trebui să fie redirecționată pentru clădirea de capacitate și pentru construirea unui stat stabil și să vedem peste mai mulți ani schimbări și rezultate pozitive. Dacă nu, nu vom face decât să rămânem într-un cerc vicios. Iar lucrurile la fața locului nu se vor schimba. În documentele aferente am avut un mesaj foarte puternic prin care ni se spunea că se remarcă o scădere puternică a atitudini pozitive din partea localnicilor. Dar când vine vorba de trupele internaționale, există vreo diferență de atitudine când vorbim de trupele EU sau trupele ONU? vedem aceeași situație sau cumva această reacție este doar îndreptată spre trupele franceze? Deci reacția negativă este mai mult pentru trupele din Franța sau pentru cele internaționale? Și ajung așadar și la planificare politică. Și în ultimul rând, ați putea să descrieți uh, un pic mai în detaliu când vă referiți la forțele opozante la cei care se luptă cu trupele guvernamentale și cu trupele noastre. Despre cine este vorba, de fapt? Cine sunt acești combatanți? Sunt străini, sunt uh, combatanți transfrontalieri și v-ați referit la Mali, la Burkina Faso și la Niger. Deci să fie vorba de combatanți care pot să treacă foarte ușor, să traverseze granițele foarte ușor să creeze un fel de forță regională. regională. Este vorba cumva de un grup uh, tribal. Aș dori să știu la cine vă referiți aici. În final, vă întreb uh, următorul lucru. Care este impactul deteriorării situației asupra așa numitei crize a migrației? Cei care se combatanții care ne luptăm în zonă sunt implicați și în traficul de persoane și de mig- traficul de migranți către Uniunea Europeană și alte zone, deoarece este o sursă de venit care poate finanța multe alte activități. Acestea ar fi întrebările pe care le-am. Mulțumesc! Merci, je passe la parole. Mulțumesc, domnul Băsescu are cuvântul. Thank you. <clears throat> Madam President, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi continua în limba română, deoarece ar fi mai ușor pentru cei care vorbesc franceză. Am citit uh, și raportul Curții de Conturi legat de activitatea din Sahel. Iar reproșurile la adresa pregătirii misiunii pe de o parte și a reacției pozitive uh, a țărilor beneficiare a intervenției europene este dezastruos. Este clar că avem acolo niște parteneri cu care pierdem vremea, pur și simplu, dacă luăm în considerație raportul Curții de Conturi uh, ce e de făcut când beneficiarul misiunilor uh, europene uh, nu este interesat să le sprijine. Se investesc bani, se investește efort militar și beneficiarii sunt uh, departe de a fi interesați, cel puțin așa înțeleg eu raportul Curții de Conturi. În situația asta, cred că intervenția politică trebuie să fie primordială pentru clarificarea a ce vor beneficiarii intervenției noastre. Sahelul este uriaș, așa cum spuneau domnii generali, nu, te poți, uh, uh, nu poți impune cu forța niște soluții cu 4500 de militari. Este foarte adevărat, dacă vrem să fim uh, europeni și ne pare rău de cele mai multe ori că nu reușim să ne impunem puncte de vedere ar trebui să fie o mult mai mare solidaritate în participarea militară în Sahel. S-a lăsat în principal totul pe umerii Franței uh, și Estonia este un exemplu. Sunt însă țări care au pretenții mult mai mari în a în a spune că au capacități militare disponibile ar putea să fie o participare mult mai consistentă și eu chiar cred că este necesar un apel către europeni până la urmă misiunea din sahel este sortită să meargă la nesfârșit va deveni o continuă groapă în care aruncăm bani fără să rezolvăm nimic. ori asta înseamnă pe de o parte efort diplomatic și aduse statele beneficiare ale efortului nostru aduse în stare de a fi buni parteneri și doi ă, să avem o dotare măcar apropiată de necesar din punct de vedere militar o participare corespunzătoare din partea tuturor statelor. până la urmă este o misiune fanion a Uniunii Europene pe care ne ferim să ne o asumăm. Mă uitam după Berlin la mă, discuțiile despre misiunea Sofia în Mediterana și, și aici se pare că uh, oscilăm. Să participăm, să nu participăm și cu atât mai puțin părem a vrea să ne implicăm în Sahel. Dar trebuie să înțelegem că uh, nu ne facem autoritate numai cu efort diplomatic. Autoritatea statelor, după cum vedeți în ultima vreme, se bizuie și pe efortul diplomatic dublat de capacitatea de a impune ceea ce îți propui. Ori aici uh, uh, state ca Turcia, ne, uitam, ne uităm la ea și o criticăm, dar ea face dovada că Uh, are abordări politice, dar reușește să le și impună utilizând forța militară. Noi avem o bună ocazie în Sahel, dar nu cu 4500 de militari și nu cu un mandat restricționat al militarilor europeni. Probabil că mandatul de misiune pentru forțele uh, militare trimise în Sahel trebuie consistent modificat și aici ar trebui să bagem mai puțin oamenii politici și o discuție cu militarii care să stabilească ăsta ar fi mandatul optim este ceea ce trebuie să facem acum. Am exprimat câteva puncte de vedere, nefiind un foarte bun cunoscător al situației, dar numai uitându-mă în raportul Curții de Conturi pot trage unele concluzii. Dacă uh, analizăm atent raportul Curții de Conturi, care ne spune un lucru simplu. Aruncăm bani degeaba. Problema e câți bani suntem hotărâți să mai aruncăm de acum înainte. Câte decenii, pentru că la situația în care suntem, cu participarea, este clar că ă, lucrurile nu se mișcă înainte într-o direcție pozitivă, ci pur și simplu menținem o situație ă, care nu ne convine nici nouă și nu-i benefică nici statelor din Sahel. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumesc, domnul Peter, să are cuvântul. Thank you, Madam Chair. And uh, first of all, I would thank all the speakers for the... Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și tuturor celor care au luat cuvântul. Am înțeles cât de important este uh, contribuția noastră în acest sector și evident că avem și provocări importante și riscuri. Întrebarea mea este următoarea. Săptămâna trecută am avut la Strasburg un raport privind implementarea politicii comune de securitate și apărare. Este raportul uh, anual la care a lucrat și colegul meu, domnul Danjean. Am o întrebare privind acest raport. Întrebarea mea este, care este reacția dumneavoastră privind punctul 35? Și pentru a vă ajuta în ce privește răspunsul, voi cita următoarele ceva decis și aprobat la Strasburg. Și citez. În acest context, context Serviciul Extern de Acțiune al Uniunii Europene nu a stabilit linii generale pentru a monitoriza situația din Mali și că monitorizarea și evaluarea activităților misiunii Mali nu au fost adecvate și că nu au ținut cont de implicațiile aferente. Am încheiat citatul. Întrebarea mea este care este reacția dumneavoastră privind acest punct extrem de important din raportul care a fost aprobat de către noi săptămâna trecută la Strasburg. Si la parole est à monsieur Wallace pour Domnul Wallace are cuvântul GUE. Uh, mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prezentări ați uh, zugrăvit o imagine destul de sumbră. Am impresia că, în ciuda strategiei puse la punct în urmă cu mai mulți ani, ne dați uh, impresia că lucrurile nu se îmbunătățesc. Așa cum a spus uh, Einstein de mult, să facem același lucru iar și iar, așteptând rezultate diferite, este nebunie curată. Mă întreb, credeți că o soluție militară este posibilă acolo? Sau credeți că e nevoie de o schimbare de abordare? Dacă am înțeles eu corect, se pare că există consens, în sensul că statele sunt uh, într-o poziție extrem de vulnerabilă care permite jihadiștilor să prospere. Dacă această situație nu este rezolvată, dacă sărăcia rămâne la fel în această zonă, oare nu va, va fi extrem de dificil pentru UE să realizeze acolo o soluție militară? Mulțumesc. Sunt foarte multe întrebări. Aș răspunde chiar eu însă la unele dintre ele, în legătură mai ales cu Eh, lucrurile de care misiunea EUTM Mali eh, duce lip, la ce duce lipsă această misiune. E vorba de personal, e vorba de mandat oare, e vorba de capacitate, de echipamente necesare soldaților pe care îi formăm. Ce rol ar putea juca aici uh, un mecanism european pentru stabilirea păcii acolo? Uh, care sunt celelalte state europene care s-au arătat interesate în a participa la acest efort? În legătură cu proiectul de operațiune Tacuba, aș vrea să ne spuneți mai multe despre statele europene care și-au arătat interesul. Mai mulți uh, interlocutori au uh, pus uh, au întrebări legate de rolul de partener uh, extern al zonei în Uniunea Europeană, jucat de Uniunea Europeană. Um, s-au făcut câteva comentarii critice în legătură cu G5 Sahel și cu așteptările noastre de la acest grup. Care este situația pe teren Există acolo implicare și din partea altor puteri uh, cu alte obiective care contravin uh, celor europene. Îi voi da cuvântul domnului Marcuson și apoi domnului uh, Pulchin, apoi domnului Amiral Petit și apoi celuilalt invitat, dacă dorește să intervină. Mulțumesc foarte mult! Întrebări foarte bune, foarte pertinente. Voi începe cu uh, întrebarea legată de strategia care a fost stabilită în 2011 și care, uh, desigur, este în proces de revizuire. Discuția cu dumneavoastră de astăzi reprezintă o contribuție uh, importantă, dar va exista și o consultare mai largă. Se vor produce două schimbări majore pe care le-am discutat cu statele G5 Dorim ca aceste state să înțeleagă criza. Ehm, cineva s-a oferit la procesul de pace din Mali. Ne-am concentrat mult pe Mali. Acum, cu toate atacurile din Burkina Faso și din Niger, din Cia, din Maur- ceea ce Mauritania au și au propriile lor provocări, dar ehm, acesta este un element cheie. Vă asigur că am fost împreună cu un alt reprezentant la mai multe reuniuni ministeriale unde am ehm, precizat foarte clar că trebuie să intervină guvernele acestor țări. Și în al doilea rând, împreună cu aceste guverne am identificat uh, anumite zone de vulnerabilitate speciale, zone fragile. Acolo, dacă analizăm istoria Sahelului, putem uh, știm că întotdeauna au existat zone uh, largi în care au trecut grupuri, grupuri nomade, însă întotdeauna există probleme în zonele în care statul nu este foarte prezent. Aici trebuie să discutăm cu statele G5, cerându-le să intervină cu securitate și dezvoltare. La întrebarea dacă credem că prin securitate vom rezolva totul, nu. Nu doar prin securitate se rezolvă lucrurile. Unii oameni sunt cetățeni obișnuiți într-o zi și a doua zi deja se schimbă foaia și sunt implicați în altceva. Poate că și domnul general va uh, dezvolta subiectul, dar acum uh, discutăm uh, sporirea nivelului de reforme, susținerea guvernelor pentru a putea face aceste reforme și la conferința din martie, printre altele, vom discuta care sunt zonele geografice în care trebuie să facem mai multe în materie de uh, securitate, de ajutor umanitar și de dezvoltare pentru a oferi alternative persoanelor care locuiesc în acele regiuni, pentru că ei să-și poată câștiga existența. Am, a fost o întrebare specifică în legătură cu procesul de pace din Mali. La ultima reuniune, care a avut loc pe 19, doar cu câteva zile în urmă, s-a anunțat ca reuniune istorică aceasta, pentru că nu mai existase nicio ședință de uh, 5 uh, luni din cauza problemelor cu Chidalul. Acum procesul uh, de pace este uh, uh, condus de algerieni. Este multă implicare în jurul Chidalului și în nord uh, se prevăd mai multe misiuni uh, Dar, în legătură cu regândirea strategiei, aceasta este una dintre principalele priorități și uh, este important pentru noi să auzim cum gândiți și care sunt uh, preocupările și îngrijorările dumneavoastră. În legătură cu migrația, totul eu am fost uh, ambasador al Danemarcii în Burkina Faso și în Niger. Multe din problemele acestor regiuni sunt uh, legate între ele. Problemele migrație, de migrație sunt uh, legate de modul ilegal în care oamenii își câștigă existența, sunt rute pe care circulă barme, ba ființe umane, se face trafic cu multe lucruri. În acest sens există o legătură lucrăm îndeaproape cu Mali și cu uh, Uniunea Africană pentru a uh, trimite observatori în Mali pentru a uh, obține mai multe informații despre rutele de migrație din Africa. Misiunea de observare va fi bazată în Mali. Există multe crize acum și de aceea este esențială abordarea integrată. Mulțumesc pentru întrebările foarte bune. Mulțumesc. Domnul general Pulchina are cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Mă voi uh, concentra pe misiunea de formare, dar uh, pentru a răspunde la întrebarea domnului Danjan în legătură cu implicarea americană, dat fiind că situația de securitate se deteriorează, Și dacă nu sunt uh, dacă trebuie să ținem cont de faptul că apar acolo și lucrători străini care au cunoștințe, e adevărat că avem nevoie de americani, de informațiile lor pe întregul continent african, nu doar în nord. Uh, eu merg în Statele Unite și le voi transmite acest mesaj și colegi, prietenilor americani pentru că aceste informații sunt esențiale nu doar pentru securitatea europeană, dar pentru securitatea întregii lumii. Le voi transmite acest mesaj. În legătură cu misiunea EUTM și în legătură cu adversarii de pe teren, când luptătorii străini vor ajunge în uh, Sahel, uh, situația va fi uh, um, și mai gravă, adversarii noștri învață repede, tactici și tehnici, au proceduri foarte dezvoltate, au multe avantaje, au învățat multe în Siria și în Irak, în Afganistan chiar, Afganistan chiar. Și acest lucru, desigur, este îngrijorător, pentru că credibilitatea forțelor locale este în joc. E foarte greu să uh, le ții piept jihadiștilor foarte bine pregătiți și foarte bine echipați. În legătură cu populația locală, tinerii uh, suferă, nu au locuri de muncă, Acest lucru, desigur, creează un vid în care uh, își uh, fac prezența simțită, simțită cei care recrutează. Așa a făcut și ISIS în Siria și în Irak. Au uh, făcut apel la tineri să li se alăture. De acolo recrutează. În ceea ce privește EUT Mali și perspectivele acestei misiuni de formare, E adevărat, este frustrant că rezultatele nu au fost atât de decisive, nu au fost suficiente în ultimii șapte ani în care am fost implicați. Totuși, situația s-a schimbat dramatic în ultimii 3-4 ani, ceea ce ne-a periclitat mandatul uh, actual. Trebuie să facem ceva în această privință. Investițiile făcute deja sunt investiții foarte bune, iar reputația Uniunii Europene um, este foarte bună. Instructorii noștri sunt uh, mereu bineveniți, niciodată nu au fost proteste, demonstrații împotriva noastră. Desigur, noi uh, nu ne implicăm direct în luptă, atunci când uh, au fost răniți, au fost uh, demonstrați împotriva ONU, de exemplu. În legătură cu viitorul EUTM și cum putem răspunde folosind instrumentele pe care le avem la dispoziție. Uh, trebuie să facem totul în baza unei soluții militare integrate. Nu unei abordări integrate. Nu există o soluție pur militară. Punctul nostru forte este că putem combina activitățile militare cu alte activități ale Uniunii Europene. Mandatul neexecutiv cred că este suficient pentru noi dacă putem să ne extindem puțin susținerea mai profund, până la 20 de unități. Cred că astfel putem să ne creștem nivelul de eficiență, pentru că avem resurse umane, deci misiunea are suficient personal și avem uh, uh, multe, uh, mulți facilitatori de la statele membre și uh, ne îmbunătățim și capacitatea de furnizare de echipament. În, prin noua inițiativă, Mecanismul European pentru menținerea Păcii ne permite să uh, furnizăm mai multe echipamente. Și acest lucru ne crește credibilitatea, dar, uh, desigur, nu este ușor dacă vrem să includem întregul G5 în mandatul nostru, așa cum se prevede, avem nevoie de consimțământ din partea statelor membre uh, și al statelor membre G5 Sahel, dacă, susțin, dacă acceptă susținerea noastră din punct de vedere economic și legal, Burkina Faso, fără îndoială, va necesita susținere bilaterală și putem uh, vedea cum putem uh, extinde acolo susținerea militară prin EUTM. Va fi greu, dar va fi necesar. Mulțumesc. Cu general, amiral. Vă mulțumesc foarte mult, domnule general. Domnule amiral, doriți uh, să faceți comentarii suplimentare referitoare la misiunea Tacuba? Da, vorbeam de nevoi și de evoluția forței Tacuba și aș vrea să insist asupra două aspecte Adineori s-a spus că forțele franceze, forțele europene nu au fost bine primite de populația din uh, Sahel și aș vrea să corectez acest lucru pentru că nu asta e percepția de pe teren. Avem forțe detașate pe teren, forța Barcan și forțele occidentale sunt bine primite pentru că aduc siguranță. Populațiile locale au uh, primit uh, cu respect forțele occidentale și franceze putem uh, să ne gândim într-adevăr la mesajele publicate pe Twitter de la Bamako, dar uh, acestea nu reflectă atitudinea generală a populației din Mali. Dacă privim uh, agenda politică a fiecărui guvern, ce se vehiculează nu e întotdeauna realitatea. Bineînțeles, guvernul nostru, angajamentul nostru a fost bine primit de populația locală. În al doilea rând, vreau să vă încurajez să, um, și să vă spun că a insista, a persevera, e mai degrabă o dovadă de înțelepciune, pentru că a combate jihadismul, teroriștii, e o luptă pe termen lung care detăș, depășește lupta politică pe termen scurt. Știm că știam deja că va fi nevoie de câțiva ani buni pentru a stabiliza regiunea. E clar, a dezarticula organizațiile jihadiste internaționale presupune timp. În continuare, în ce privește consecințele unei posibile plecări a americanilor și nevoile legate de înaintarea teroriștilor, e clar că noi uh, salutăm orice ajutor uh, pe care l-am putea primi. La ora actuală în Sahel nu sunt detașate foarte multe misiuni, deci avem o posibilitate de acțiune destul de limitată în ceea ce privește procesul de luare a deciziilor la nivel democratic, politic, în funcție de capacitatea fiecărei armate, există posibilitatea de a fi integrat direct în Barcan uh, pentru a realiza acțiuni punctuale împotriva teroriștilor. Trebuie să ținem cont și de sprijinul logistic în ce privește transportul aerian, intervențiile medicale, cât și de posibilitatea de a realiza un antrenament în ce privește uh, implicarea cu un anumit grav, grad de risc. Cred că există o posibilitate clară pentru armatele europene de a interveni, de a se implica în Sahel și în Mali în particular. Dorim să dezvoltăm coaliția noastră pentru Sahel pentru a putea integra mai multe țări în funcție de nevoi, dacă vă temeți așadar de cald și nu vorbiți franceză, nu veți reuși. După cum spunea însă colegul estonian, e loc pentru toată lumea, e loc mai ales pentru forțele speciale, în sensul um, misiunii speciale Tacuba, această um, misiune de intervenție. Sperăm că vor fi numeroase țări europene care vor da curs acestui apel și vor sprijini forțele maliene pentru a lupta împotriva teroriștilor în uh, lupta acum mai ales, uh, cu alte cuvinte, din nou la frontiera între aceste trei țări, Mali, Burkina Faso și Niger. Aceste forțe vor proceda ca până acum, după cum uh, au procedat și în alte teatre de operațiuni în Irak, în Afganistan, vor uh, face astfel încât gradul de pregătire al forțelor maliene să crească pentru ca acestea să poată ataca apoi uh, punctual teroriștii identificați prin intermediul mijloacelor pe care coaliția le pune la dispoziție. Acum, ce privește plecarea americanilor, deocamdată e o plecare posibilă, e o decizie politică. Um, dacă prietenii noștri americani pleacă, vom avea nevoie de și mai mult material, de avioane de transport, de avioane strategice, tactice, de mijloace de obținere a informațiilor, drone. Forțele europene dispun de acest echipament, se află la îndemâna lor pot așadar uh, să se implice, pot uh, oferi un sprijin integrat la nivelul uh, deciziilor politice. E destul de simplu să se integreze aceste mijloace militare în ansamblul eforturilor noastre. Pentru a conchide și pentru a răspunde la o întrebare referitoare la nevoile concrete, dacă se limitează la resurse sau la resurse umane, v-aș spune că e vorba de uh, un, o îmbinare între cele două, pentru că pentru a fi eficace în Sahel împotriva unui inamic atât de complex, atât de complicat, avem nevoie de soldați, bărbați și femei eh, pregătiți, motivați, aceștia au nevoie de echipament, de material, au nevoie de superiori, din nou eh, formați, pregătiți, eh, echipați, care să poată conduce acești soldați în acțiune și uh, nu să părăsească câmpul de luptă în primele 5 minute să fugă din calea dușmanului. E nevoie așadar de instruire, e o dimensiune care nu se poate reduce doar la aspectul financiar sau nu poate fi simplificată doar la resurse umane. E o combinație de factori um, care, în cele din urmă, reprezintă calitatea forței franceze și sperăm pe viitor și calitatea misiunii din Mali. Vă rog, mai doriți să mai adăugați ceva pentru că ne aflăm la acest la finalul schimbului acest prim, acestui prim schimb de, de, de mm, opinii din dimineață. Domnul Recand, pot doar face mm, observații, având în vedere că eu sunt atașat uh, atât în Belgia cât și în Spania. Dacă mă gândesc la momentul în care am început discuția dacă Estonia se va alătura misiunii Barcan în 2017, interesul um, țărilor europene crescuse în mod considerabil, mai ales în ceea ce privește aspectele militare. Noi am um, comunicat cât puteam de mult din uh, informațiile pe care le aveam aspecte juridice, mai ales pentru că situația e un pic diferită, nu e doar un mandat exclusiv ONU sau UE, ci uh, e mai complexă și trebuie să gestionăm um, resursele între țările europene și țările din Sahel. E o provocare. Am um, împărtășit uh, o bună parte din experiența pe care am acumulat-o pe teren și suntem uh, optimiști în ceea ce privește viitoarea implicare europeană în cadrul misiunii Barcan. Mulțumesc, cred că domnul Arnaud Donjon dorește să facă o ultimă observație, după care trecem la următorul punct, la Burkina Faso. Mulțumesc, doamna președinte. Doream doar să scot în evidență inițiativa foarte interesantă a Estoniei, pentru că e o inițiativă realmente europeană. Toată lumea cred că ar putea să înțeleagă foarte bine că prioritatea Ehm, în ce privește siguranță și apărare pentru Estonia nu e Sahelul și lumea înțelege, bineînțeles, acest lucru. Cu toate acestea, Estonia participă la misiunea Bargan, contribuind eh, cu o parte din forțele sale militare, pentru că Estonia a înțeles că nu poate cere solidaritatea din partea celorlaltor forțe militare fără a asuma și ea o parte din răspunderea în acele regiuni unde se implică Europa. Mi se pare remarcabil E un exemplu european și vă mulțumesc. În al doilea rând, doream um, să abordez misiunile EUTM, misiunile de instruire, și în ce privește detașările în Mali, anumite țări au reticență pentru că există bariera lingvistică. Mali e o țară francofonă și multe țări nu pot pune la dispoziție ofițeri uh, vorbitori de limba franceză pentru aceste misiuni. E un argument adesea prezentat, l-am auzit uh, repetat în această dimineață. E un argument uh, care pare pertinent, însă totuși există o problemă. Eu tocmai revin din Somalia, unde aveam o misiune EUTM care se lovește practic de obstacole asemănătoare. Doar uh, câteva țări participă la misiunea EUTM um, Somalia într-o zonă anglofonă. Cu alte cuvinte, argumentul barierei lingvistice de a nu merge în Mali e un argument fals acele țări care nu merg în Mali nu merg nici în alte misiuni europene. E o lipsă de solidaritate la nivel european care trebuie scoasă în evidență și care nu are nimic de a face cu bariera lingvistică în zonele vizate. Doream înainte de toate să le mulțumesc oratorilor noștri pentru intervențiile lor deosebit de interesante din această dimineață. Îi voi însoți pe aceea dintre ei care ne părăsesc în această dimineață. Vom face câteva minute de pauză așadar, după care vom trece la cea de-a doua parte care se referă la securitatea în Burkina Faso. Mulțumesc! 1, 2, 3, probă de microfon. 1, 2, 3, probă de microfon. Chers collègues, je vous propose que nous... Dragi colegi, eu vă propun să reluăm ședința. Aș dori să le mulțumesc din nou domnului general Pulkinen și doamnei Marcusen pentru că se află alături de noi pe durata întregii dimineți. Alături de noi se va afla prin Skype domnul Andrew Lebovici, cercetător invitat la Consiliul European pentru relații internaționale pentru a vorbi despre situația din uh, Burkina Faso. Știți că această situație uh, s-a deteriorat considerabil în ceea ce privește securitatea deosebit de îngrijorător. Mm, e suficient să ne gândim la ce s-a întâmplat în această noapte. Peste 30 de civili au fost uciși în noaptea trecută. Acest masacru se adaugă la multe altele, cât și la numeroase acțiuni de intimidare, având în vedere că astăzi în multe state din Burkina Faso, profesorii, elevii sunt descurajați de a merge la școală, țara se lovește de o situație de destabilizare totală. Cu toate acestea, misiunea de stabilitate în destabilizare în Burkina Faso intervine de multă vreme și acoperă multe domenii, începând cu guvernanța, securitatea alimentară, agricultura, apa, ocuparea forței de muncă, servicii publice, oferind de asemenea un sprijin bugetar important peste un miliard de euro care au fost alocate în intervalul 2014-2020 prin intermediul tuturor instrumentelor Uniunii Europene. Astăzi, în ciuda tuturor acestor eforturi, autoritățile din Burkina se lovesc de dificultăți considerabile, având în vedere intensificarea violențelor. Domnule Lebovici, dacă sunteți alături de noi și cred că așa stau lucrurile, am să vă rog poate să luați cuvântul dumneavoastră înainte pentru a ne ajuta să analizăm originile um, conflictului care se, de care se lovește Burkina Faso în ziua de astăzi, ne puteți da părerea dumneavoastră referitoare la această țară care în acest an um, va organiza alegeri. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a vorbi în această dimineață. Mă îmi pare rău că nu pot să fiu alături de dumneavoastră. Lucrez foarte târziu la New York, după cum uh, mi s-a spus, um, am fost rugat să ofer o perspectivă de ansamblu asupra situației în Burkina Faso, care trece prin uh, o perioadă destul de tulbură. Seara trecută au fost uh, masacrați civili, acum s-a instaurat 48 de ore de doliu. A fost anul trecut un an extrem de mortal. Au fost uciși undeva între 1000 și 2200 de persoane, sute de soldați. Securitatea în Burkina Faso s-a deteriorat în mod îngrijorător, mai ales de când au început incursiunile grupurilor jihadiste și începutul atacurilor în 2015 și 2016. O parte din această nesiguranță se datorează căderii um, regimului Cabore, Campaore, îmi cer scuze. Um, oricum, aceste perturbări nu au început atunci, ne putem gândi și la um, insurecția jihadiștilor din Mali din 2012, la grupările jihadiste din Africa Occidentală care au recrutat și au format uh, luptători din Burkina Faso și alte țări care se aflau la început, încă de la începutul insurgenției în Burkina Faso. Inițial, uh, conflictul a început în situația, în regiunea de frontieră cu Mali și Nigerul. Ibrahim Alandico, un lider islamist cu legături cu Amir Hufa, un lider militar din Mali a fost în închisoare în Mali în 2013, a fost eliberat în 2015. După moartea acestuia în mai 2017, Jafar, fratele său, a preluat uh, conducerea, atacurile s-au intensificat deschizând calea celor două grupuri principale care operează în Sahel, Al-Qaeda, care sprijină musulmanii Jehalaem în, araba, în arabă și o grupare secundară din uh, regiune. În august 2019 s-a produs un atac asupra armatei uh, din Burkina Faso. Statul islamic și-a asumat uh, răspunderea pentru acest atac s-au realizat atacuri și în Est împotriva civililor, minerilor de aur și exploatărilor petroliere, existând riscul uh, extinderii conflictului în țările din Africa Occidentală, Burkina fiind practic o țară pentru o ușă deschisă pentru întreaga regiune. În conflictul este concentrat în Sahel în câteva provincii, grupările militare și milițiile locale au vizat nu doar soldații, ci și oficialii locali, lideri religioși, um, politici, refugiați și tot mai adesea comunități de creștini. Aceste atacuri sunt menite să submineze grupările din opoziție și să submineze autoritatea statului. De asemenea, um, cei care informează aceste grupuri um, au profitat de pe urma represaliilor pe scară largă împotriva civililor și de pe urma celor grupări cunoscute ca Coriogo, printre altele, de vânători și care au legături directe cu politicieni um, influenți. Aceste atacuri au țintit um, comunități locale, ulanii, pentru că um, există numeroși luptători ulani în grupările jihadiste, lucru care a generat un jihad fulani, am putea spune. Există riscul de a stigmatiza întregi comunități care nu au nicio implicare în aceste mișcări. E adevărat că la vremea respectivă jihadul insistat considerabil asupra recrutării uh, din comunitatea Fulani și alte comunități uh, și alte grupări uh, islamice din regiune, includ luptători din alte comunități. Riscul îl reprezintă nu doar extinderea jihadistă, ci ceea ce abuzurile de care vorbeam mai devreme și milițiile locale, care reprezintă o amenințare reală. E un tablou complicat unde uh, trebuie să ținem cont nu doar de jihadiști, ci și de um, politicienii locali, de pildă. Recent s-a adoptat o lege care permite voluntarilor să sprijine forțele de securitate, care reprezintă un adevărat risc, pentru că ar putea permite normalizarea acestor grupări um, și acestor abuzuri și ar alimenta și mai mult recrutările de jihadiști dacă această lege nu e bine gestionată. Ar putea de asemenea Um, expune comunitățile locale unor atacuri și represiuni din partea grupărilor jihadiste, care, bineînțeles, dacă s-ar produce, ar avea consecințe negative pentru civilii din Burkina Faso. Este important pentru Uniunea Europeană să țină cont de importanța guvernanței și a politicii în timp ce încearcă să gestioneze această situație de securitate deteriorată. Am urmărit cu mare interes concluziile summitului de la PO, care prevede că misiunile europene nu doar să instruiască forțele în regiuni punctuale într-un context static, ci, ci și să le însoțească pe teren, lucru pe care l-am recomandat de mult timp, nu doar pentru a îmbunătăți instruirea, ci și pentru a oferi sprijin pentru a preîntâmpina în acest fel comiterea de atrocități asupra civililor în Burkina Faso, Coci în Mali și în Niger. E nevoie de o mai bună pregătire a, a forțelor militare, dar asta nu e suficientă. În Burkina Faso, îmbunătățirea securității trebuie să fie însoțită și de reformă um, la nivelul statului și guvernului. Uniunea Europeană nu poate face singură față acestor necesități, având în vedere deteriorarea Uh, situații de pe teren, mai ales într-un an electoral. Trebuie să ținem cont nu doar de nevoia ca statul să revină, ci și nevoia ca statul să opereze mai bine, nu doar în ceea ce privește furnizarea de servicii, ci în ce privește a, o mai bună guvernare, o, guveri, o guvernare diferită de cea anterioară, guvernare trecută care a permis apariția acestor grupări. Vă mulțumesc și aștept cu mare interes întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru acest tablou deosebit de îngrijorător um, referitor la situație. Vorbeam de implicarea Uniunii Europene și toate aspectele în care e implicat. Acum aș dori să discutăm despre dimensiunea uh, securității, cum Uniunea Europeană își consolidează implicarea în regiune, cum poate consolida structurile de cooperare regională. Prezența Uniunii Europene în Burkina Faso e destul de limitată, îi dau acum cuvântul doamnei Marcusen, după care domnului Pulkinen. Suntem deosebiți de, deosebit de interesați de aprecierea dumneavoastră referitoare la situația de pe teren și de capacitatea Uniunii Europene în Uniune, în uh, Burkina, am cer scuze, ce putem face, cum, care sunt opțiunile pe care le avem la dispoziție și care sunt obstacolele. Pentru că problemele sunt reale, mai ales în ceea ce privește acceptarea unei prezențe europene. Vă rog, doamnă Marcusan. Much, um... Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult și pentru analiza pe care ne-ați făcut-o. Sper că încă mai suntem în legătură prin Skype. Am un comentariu care se leagă de ce am auzit. Întreaga chestiune a etnicității este deosebit de importantă și în Burkina Faso. Dar evident că în urma analizei noastre, Fulani prezintă un element uh, care a făcut parte mult timp din uh, conflictele etnice, sunt folosiți de diferitele forțe din zonă. Avem o problemă de um, disponibilitatea resurselor, resursele sunt tot mai puține dar pentru fermieri și pentru cei care cresc animale în zonă. Evident că din partea Uniunii Europene se arată foarte mult îngrijorare și solidaritate către Burkina Faso. Am discutat de nenumărate ori uh, de Sahel și Mali, dar pentru noi Burkina Faso face parte din analiza de care vorbim. La nivel politic ne-a preocupat foarte mult că de ceva timp, președintele, care a avut o carieră politică îndelungată, acum pare să aibă nevoie de ceva mai mult timp pentru a realiza cu ce fel de provocare se confruntă, cu ce fel de amenințare. Am putea discuta despre aceasta, dar acum cu siguranță suntem foarte atenți la această chestiune. S-a lucrat foarte mult privind cooperarea pentru dezvoltare, s-a lucrat, lucrat foarte mult și pe frontul politic, s-au investit aproximativ un miliard de euro din 2014 până în 2020. Este o sumă considerabilă. Sigur că generalii ne vor putea vorbi și de procesul de regionalizare și de stabilirea păcii. Deci se poate oferi susținere într-o măsură și către Burkina Faso. După cum am spus, spus, am oferit susținere la nivel politic. Dacă este să analizăm rezultatele și caracteristicile țării, pentru că au avut unul dintre cei mai buni miniștri de finanțe din regiune din ultimii ani. Un fapt notabil, s-a inventat uh, un element inovator pe care sperăm să-l putem aplica și în alte state care vizează regiunea Sahelului. Este unul din instrumentele dezvoltate de Ministerul de Finanțe din Burkina Faso, prin care se pot uh, direcționa oportunitățile pentru dezvoltare către zonele cele mai fragile și vulnerabile. Este exact uh, ce am vorbit și mai înainte, este una din schimbările pe care dorim să le vedem în întreaga regiune. Acesta este un element îmbucurător. Am putut de asemenea să susținem uh, folosirea forțelor armate în naționale în estul țării. Știm că există unele probleme la graniță și în zona Parcului Național, probleme care vizează și resursele. Am mobilizat unități de investigații, am creat baze avansate pentru operațiuni și avem planuri privind forțele aeriene pentru 2020. Deci, pe de-o parte, avem abordarea integrată, fiind implicați atât pe partea de securitate cât și pe partea de dezvoltare. Cum spuneam, în Burkina Faso lucrăm și la nivel politic pentru a menține atenția asupra chestiunilor uh, importante, pentru a menține implicarea guvernului când vine vorba de zonele fragile. Doar să sublinez un anumit element. Când lucrăm cu sectorul de securitate, este foarte important uh, respectarea drepturilor omului și a statului de drept, inclusiv din partea forțelor de securitate. Este un element care a fost repetat de mai multe state membre. Vedem că în regiune s-a lucrat foarte mult pentru a pune în aplicare scheme de respectare a drepturilor omului și este foarte important să putem să menținem acest lucru. Dacă forțele de securitate nu sunt văzute de către populația locală ca o sursă de protecție, este clar că avem o problemă. Și fiind vorba de Uniunea Europeană și de modul european de a vedea lucrurile, este clar că trebuie să ne concentrăm pe respectarea drepturilor omului și am făcut foarte multe antrenamente în acest sens. În ultimele zile ne-a procurat foarte mult anumit lucru pe care l-am exprimat la nivel politic și anume că se permite antrenarea și armarea civililor în regiunile vulnerabile. Este o chestiune pe care o urmărim îndeaproape poate că urma o întrebare pe această temă, să știți că suntem la curent cu ce se întâmplă. S-a menționat și situația în domeniul umanitar. În momentul de față există 600 de mii de persoane care au fost strămutate intern în uh, Burkina Faso. Este o cifră foarte mare pentru, ținând cont de dimensiunile țării. Dar, cum spuneam, uh, guvernul are mai multe instrumente a și încercăm să colaborăm cu ei. Este adevărat că mai rămân chestiuni de rezolvat, dar avem uh, mai multe chestiuni asupra care vom mai discuta. Mulțumesc! Cu general, vă pas la parole. Mulțumesc, uh, domnule general uh, Pulkinen. Since we already heard. Vă mulțumesc. Am avut uh, o prezentare foarte exhaustivă, așa că mă voi concentra mai mult pe rolul pe care îl are Uniunea Europeană din punct de vedere militar, prin UTM și prin alte instrumente. Voi începe mai întâi cu deteriorarea rapidă a situației în ce privește securitatea. Ce am remarcat eu începând cu 2016 este că lucrurile se deteriorează exponențial, după cum puteți vedea pe hartă. În ultimul an, în 2019, s-au înregistrat mai multe decese în Burkina Faso față de Mali. Este o cifră foarte îngrijorătoare și, după cum vedeți pe hartă, nu se concentrează doar în partea de nord a țării întreaga țară este afectată. Iar incidentele din uh, seara trecută au avut loc chiar în centrul țării. Voi începe cu o prezentare din punct de vedere militar. Și aici avem de-a face cu un teatru de campanie foarte mare în regiunea africană, care se întinde regiunea subsahariană către Libia. Este și um, un teritoriu străbătut de rute comerciale care leagă regiunea mediteraneană de altele. Vă spuneam, încercăm să tratăm această regiune drept una mai mare, legată de cele din jur. Ținând cont de națiunile din zonă, trebuie să avem o abordare care să țină cont de caracteristicile Sahelului, după cum au spus și vorbitorii precedenți. Ne confruntăm și cu provocarea refugiaților și a strămutării interne. Am văzut o creștere de la 50.000 la 500.000, ceea ce a afectat foarte puternic și criza umanitară. Avem două grupuri uh, islamiste, jihadiste. Una este afiliat cu Al-Qaeda, menționat de antevorbitor, iar un alt grup în regiunea extinsă a Saharei, care este subordonat Daesh. Este vorba de adversar reputabil, redutabil, care prezintă un risc foarte mare, au tehnici și strategii foarte bine dezvoltate în comparație cu capacitatea forțelor locale. De asemenea, avem o legătură între terorism și actele infracționale. Deci, desfășurarea situației îi avantajează și pe infractori în zonă. Avem probleme legate de fildeș, diamante, lemn. Toate aceste toate acestea reprezintă o sursă de venit și pentru grup, grupările teroriste. După cum a spus și Brigitte, avem elemente asemănătoare cu cele din Mali, Deci situația este asemănătoare de o parte și cealaltă granță, în Burkina Faso și în centrul Mali. Iar activitățile teroriste nu se opresc la graniță. Avem și o evaluare a situației și o previziune pentru viitor. Dacă forțele Burkina Faso împreună cu susținerea internațională nu vor fi eficiente, există riscul colapsului întregului stat. De aceea se discută acum mandatul misiunilor de antrenament și a început uh, extinderea acestora în ce privește Burkina Faso. În mandat avem uh, susținere provizională pentru Burkina Faso, uh, Dar este imposibil să acționăm mai mult în acest sens, deoarece nu avem temeiul juridic pentru a trimite consilieri către sediile din zonă. Eu nu cred că este totuși suficient să avem vedere acest lucru. Trebuie să oferim susținere asemănătoare cu cea pe care am oferit-o în Mali, când e vorba de pregătirea consilierilor. Cred că am tras multe învățăminte de pe urma experienței din Mali și știm ce ar fi indicat să facem. Mă voi referi în continuare la pregătire, la antrenament, dar și la felul în care sunt organizate trupele în Mali și în Burkina Faso. trupele sunt foarte vulnerabile și pierderile pot fi foarte mari, putem pierde putem înregistra pierderi extrem de mari, deoarece nu sunt în situația în care se pot apăra. Dar și, dar și pentru că lipsește structura de forță, trebuie să existe unități mai mari la fața locului. Trebuie să mobilizăm forțe mai, mai mari, grupări mai mari care să se poată apăra. În ceea ce privește ce ar putea să facă EUTM, avem mai multe opțiuni. Putem, de exemplu, cu aprobarea statelor membre, să extindem mandatul pentru a acoperi și Mali și să ne gândim dacă nu ar trebui să avem o forță permanentă acolo. Eu consider că da, dar depinde de mandatul pe care vom primi din partea statelor membre. Cealaltă opțiune ar fi să ne extindem din Bamako cu permisiunea forțelor și guvernului din Burkina Faso. Dar eu zice să acționăm direct, să avem uh, reprezentare permanentă și să începem uh, activitățile de consiliere și antrenament. Mulțumesc! Merci, nous allons maintenant passer... Uh, Mulțumesc! Vom trece acum la întrebări și dau cuvântul înainte de toate lui Arnaud Donjon pentru PP. Uh... Mulțumesc, uh, doamna președinte. Imaginea este sumbră, dar nu ne surprinde acest lucru, din păcate. Nu putem spune că nu uh, au fost semne nu putem spune că știam că situația este fragilă și că urma să se deterioreze. Îmi pare rău că din nou uh, ne-am angajat într-o spirală în care suntem obligați să fim uh, reactivi, să reacționăm, pentru că nu am fost proactivi. Uh, însă suntem cu toții responsabili, nu trebuie să scutim niciodată de vină autoritățile locale, din păcate. În... Însă aș avea o întrebare. Am impresia, pentru invitatul nostru de la de pe Skype. Am impresia că atunci când se vorbește despre jihadiști, multe guverne și multe autorități uh, locale au uh, discutat ani la rând cu grupurile jihadiste pentru a le ține departe de țările lor. Burkina este un secret pe care îl știe toată lumea. Avea uh, uh, oameni politici în fostul regim cu rețele uh, complicate, dar care aveau ca scop menținerea stabilității cu un anumit modus vivendi cu, vivendi cu grupurile jihadiste. Acum situația în Burkina Faso s-a deteriorat și din cauza recompunerii și reorganizării la nivel intern. Însă acest lucru nu este menit să minimizeze hotărârea grupurilor uh, jihadiste. Poate că sunt uh, uneori uh, au canal de comunicare cu alte comunități și au de-a face cu traficul, dar ideologic ei au un plan și au o mare hotărâre strategică. Eu aș vrea uh, să știu mai multe despre aceste legături uh, problematice care au fost uh, afectate de reorganizarea politică în Burkina. Mulțumesc. Doamna Canco are cuvântul de la ECR. Mulțumesc, întotdeauna este uh, dureros pentru mine să aud uh, că se vorbește despre Sahel și să Burkina Faso, nu uh, numai pentru că uh, sunt uh, de acolo, dar pentru că urmăresc uh, situația. Domnul uh, Danjean a propus uh, un amendament în legătură cu Burkina Faso care a fost uh, integrat și pentru acest lucru vrem să-i mulțumim. Am să continui de acum în limba engleză pentru a face onoare grupului meu politic care nu este francofon. Am două întrebări uh, precise. Uh, Prima întrebare către Ana Marcusan. Ați spus că avem 600.000 de persoane strămutate în interiorul țării și că este o cifră foarte mare și că situația este foarte complexă pentru o astfel de țară. Aș dori să știu la ce vă referiți mai exact. Poate am putea învăța cum s-ar putea gestiona mai bine situația. Vă să referi de asemenea la impactul sărăciei și aș dori să știu dacă puteți să ne transmiteți mai multe cifre, mai multe date. S-a remarcat o evoluție privind impactul sărăciei, deoarece zona a fost mereu marcată de sărăcie și de ariditate, chiar și înainte să ne confruntăm atât de mult cu încălzirea globală. Așadar, ați remarcat să existe o corelație pe baza datelor disponibile și cum a evoluat cum au evoluat lucrurile în ce privește schimbarea situației de la fața locului. O a doua întrebare se adresează domnului general. V-ați referit la învățăminte pe care le putem trage de pe urma situației din Mali. Aș dori să spun că, din ce am auzit eu, francezii au fost foarte izolați în Mali și de câte ori am discutat chiar și aici la Parlament despre situația din Sahel sau din Burkina Faso, s-a întâmplat chiar uh, să avem o vizită din partea unui grup de studenți săptămâna trecută și unul dintre ei să-mi pună următoarea întrebare. Oare nu este ușor jignitor, condescendent să mergem să încercăm să intervenim în situație? Oare n-ar trebui să ne concentrăm pe aspecte de securitate, deoarece sunt chestiuni urgente și noi pierdem mult timp întrebându-ne dacă ar trebui să acționăm sau nu. Evident că ar trebui să acționăm. Oamenii au nevoie de ajutor și trebuie să fie ajutați pentru a se salva în această situație. Burkina Faso este o țară seculară. Este foarte ciudat că acum avem grupe jihadiste. Se spune că este un tabu să se vorbească de grupe jihadiste acolo, dar și aici este tabu și eu cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Scritul francez Camus a spus că dacă nu spui lucrurile pe nume, nu le poți rezolva. Deci haideți să purtăm această discuție. Doresc să vă întreb, atunci când spuneți că putem trage învățăminte după urma situații din Mali, pe care le putem aplica în altă parte, v-ați referit și la creștere, la creșterea venitului uh, de la minele de aur, care ar putea fi folosită și de către guvern, dar și de um, organizația teroristă. Ați putea spune mai mult în această privință? Uh, și, de asemenea, companiile miniere de acolo oferă locuri de muncă, ceea ce reprezintă un procent important din bugetul unui stat ca Burkina Faso. Cum reușim să ajungem la un echilibru în această privință și cum se pot pune în aplicare măsuri eficiente și în Niger, nu este ușor să fie protejate minele, de pericole din zonă. Și nu în ultimul rând, avem și o problemă care vizează femeile vedem că jihadismul crește, ia amploare tot mai mult în diferite zone. Am văzut efectul uh, asupra femeilor și în Siria, de exemplu, încă nu am ajuns în acel punct, dar este foarte îngrijorător ce vedem. Ce ați remarcat pe teren privind această problemă care afectează diferite cele două sexe? Mulțumesc! Merci. Uh, pour le groupe Renew Europe, Petra Sostrevis. Thank you, Chair. <clears throat> From all Mulțumesc, doamnă președinte. Din toate informațiile furnizate, este clar că tendința către destabilizare este în creștere. 2019 a fost un an uh, de vârf în ceea ce privește uh, rata mortalității și atacurile din partea uh, grupurilor teroriste și milițiilor. Nu văd deloc uh, un, uh, o tendință opusă. Pentru mine este foarte clar că Burkina Faso face apel la sprijin militar pentru a aborda această tendință. Domnul Pulchinen a fost foarte clar în această privință. Dacă nu uh, intervenim la timp, este posibil să fim uh, părtași la acest uh, proces nefericit, iar anul viitor poate veni cu cifre și mai înfiorătoare. Iar islamiștii își pot spori prezența în Burkina Faso. Dacă nu facem o misiune militară de securitate și apărare, care este alternativa? Ar trebui să acționăm la timp și a trebuit să luăm uh, decizii necesare la acest moment, nu doar pentru a susține poporul și guvernul Burkina Faso prin declarații și încurajări politice. Eu cred că este nevoie de acțiune. Și dacă nu uh, acționăm, care ar fi alternativa? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Galar, ale cuvântul la PPE. Mulțumesc uh, foarte mult. Din descrierea situației și de la uh, oaspetele nostru uh, de la distanță, cât de departe ați merge? Ați spune că s-a prăbușit guvernanța în general? Ați spune că situația administrativă este dezastruoasă? cât din teritoriul țării este controlat din guvern. Se plătesc uh, salariile, nu mă refer doar la uh, armată. În regiunile exterioare se plătesc salariile sau uh, statul în sine se dezintegrează? Sau mergem prea departe dacă facem aceste declarații? dacă ar exista dorință politică și dacă ar exista și resursele necesare în administrarea generală a statului, ar fi necesară o prezență a noastră de sprijin, o prezență a instituțiilor europene, a statelor europene, pentru a ține piept jihadiștilor cât ar fi necesar. Dacă nu ne este clar uh, ce presupune clădirea acestor structuri și eliminarea acestor structuri uh, jihadiste, dacă nu vorbim pe șleau în legătură cu necesitățile, uh, nu vom atinge obiective, așa cum a spus și antevorbitorul meu și Petra, să putem continua să descriem situația ne vorbim prea mult despre trimiterea ă, militarilor în Burkina Faso. Niciodată nu e popular să faci o astfel de mișcare, să trimiți trupe, dar ă, nu acesta este răspunsul, nu poate fi așa. Ă, ar trebui să analizăm cât a mai rămas din stat în Burkina Faso, care sunt bazele pe care putem construi Mulțumesc, Sven, de la S și de Sven Mixer. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. O întrebare în sensul celor două întrebări anterioare. Uh, într-adevăr, valoarea situației și tendințelor actuale este foarte tristă. Guvernele se destramă, grupările criminale, jihadiste câștigă teren. Am discutat despre o nouă misiune uh, Uh, PESA, poate o nouă misiune de formare, de instruire care să opereze din Ouagadougou. Poate că aceste măsuri nu sunt proporționale cu provocarea pe care o avem în față. Cât sunteți de optimist dacă UE ar decide să desfășoare o misiune um, pentru a întoarce tendința de securitate și uh, economică și socială în această țară. Cât sunteți de optimist? Este greu să ne imaginăm că vom reuși să restabilizăm țara și să punem capăt acestor tendințe negative. despre ce cifre vorbim, ce ar fi necesar să facem, ce fel de scară de operațiuni ar fi necesară pentru uh, a putea să ne atingem acest obiectiv. Mulțumesc! Vă propun uh, să-i ascultăm pe toți invitații noștri, începând cu sfârșitul. Îi vom da cuvântul domnului Pulkinen, apoi doamnei uh, Marcuson și apoi domnului Laiboviț. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Întrebări uh, foarte bune, ceea ce înseamnă că poate nu voi avea răspunsuri uh, la toate, pentru că trebuie să fac și anumite speculații. Dacă începem cu uh, legătura între criminalitate și grupările islamiste, de exemplu, Uh, fac speculații, dar este clar că, într-o anumită măsură, există legături. Așa cum există și uh, în uh, alte teatre de operațiuni. Nu doar aici. Unul dintre motivele dată deteriorării situației este, de fapt, interesul grupurilor uh, jihadiste uh, de a uh, dobândi acces la aceste culoare de trafic pentru a câștiga fonduri. Ce putem face pentru a sprijini guvernul din Burkina Faso și forțele lor de securitate? Noi avem mandat neexecutiv la momentul de față, ceea ce înseamnă că trebuie să ne limităm la instruire, trebuie să jucăm un rol consultativ fără să ne implicăm direct în operațiuni sau să consiliem, să oferim susținere în operațiuni. Există diferență între un mandat executiv și un mandat neexecutiv. Pe de o parte, am am văzut în Mali ce trebuie făcut. Iar eu uh, am, uh, am arătat uh, că trebuie să instruim soldații, nu trebuie să intrăm pe rolul ONU sau pe rolul operațiunii Barcan. Trebuie să-i formăm pe soldați. Uh, națiunea Gaza trebuie să-și dezvolte propriile structuri. Acum structurile acestea sunt foarte dispersate și sunt uh, expuse amenințării militarilor, uh, capacităților militare foarte extinse ale și avansate ale jihadiștilor. Mi-ați adresat o întrebare foarte relevantă în acest sens. Ce poate fi, ce poate face Uniunea Europeană? Putem face multe dar cele 27 de state membre trebuie să se pună de acord. Trebuie să se acționeze în coaliție, dar uh, este clar că Uniunea Europeană dorește să se facă progrese aici. Uh, este incontestabil. Dacă putem face ceva pentru a preveni uh, prăbușirea guvernului, putem evita situația care era în Mali acum 10 ani, în care doar intervenția Franței a uh, salvat statul. Nu știu dacă se va ajunge acolo, să sperăm că nu, dar avem uh, mijloace și putem interveni și la nivel militar. Însă cheia este ca guvernul uh, din Burkina Faso să ne accepte sprijinul. Au ezitat până acum, au fost reticenți, poate că au avut experiențe negative, nu știu, dar acesta este primul uh, obstacol pe care trebuie să-l uh, depășim. Poate că ar accepta mai ușor elemente de diplomație sau elemente mai soft, nu neapărat contingente militare pe teritoriul lor. Nu putem exclude această variantă. Situația este foarte complexă și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să facem mai multe uh, pentru a garanta securitatea. EUTM-ul trebuie să-și vadă mandatul revizuit și uh, trebuie să vedem ce sprijin putem acorda în continuare uh, Burkinei Faso. Mulțumesc. Doamna Marcus să are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai există dialog cu grupările armate, cu populația din Burkina Faso, Președintele uh, Cabore a spus că nu va avea uh, același tip de cooperare pe care l-a avut fostul președinte Campaore, dar noi sprijinim uh, activitățile de mediere în aceste regiuni, de deci se întâmplă lucruri, dar categoric la nivelul politic cel mai înalt, aceasta a fost poziția din mai multe motive ale lui Roc Capore. Sunt 600.000 de persoane strămutate la nivel intern. Uh, ce înseamnă acest lucru? Ați fost uh, aici când am uh, dezvoltat acest subiect. Înțeleg că aveți familie în Burkina Faso. Ne pare foarte rău pentru situația din această țară. E adevărat. Această cifră de 600.000 de strămutați joacă un rol important pentru că acum în Burkina Faso populația este de 18, de mili 18 milioane. Brațul umanitar uh, al Uniunii Europene uh, a acționat în aceste regiuni, însă persoanele strămutate la nivel intern uh, trăiesc în continuare cu familiile, dar folosesc și resursele limitate ale țării. Desigur, și Banca Mondială și alți uh, actori uh, au uh, stabilit legătura cu sărăcia. Nu avem cifrele de creștere pentru Burkina Faso, dar dacă vedem cifrele referitoare la insecuritate și la atacuri, cu siguranță sărăcia va avea un impact asupra acestor cifre din mai multe motive. Dacă există o dezintegrare a puterii, dacă se prăbușește guvernul acolo și care sunt provocările uh, în primul rând, am analizat uh, și noi mult pentru a vedea care este rolul jucat de Uniunea Europeană. Cred că pentru multe dintre aceste țări, dacă nu uh, am fi uh, avut o susținere robustă de la bugetul UE pentru aceste țări, cred că aceste țări s-ar fi destrămat. Am jucat un rol uh, important în uh, menținerea sistemelor, structurilor. Dar uh, la PO, concluzia șefilor de stat și de guvern din regiune ne-a transmis mesajul că situația este scăpată de sub control. Ce trebuie să facem? Încercăm, prin multe inițiative pe care am încercat să le prezint pe scurt. Până la conferința din 26 martie de la Bruxelles, noi am încercat să lucrăm intens la analizarea lacunelor și necesităților, pentru a lucra împreună cu aceste țări ca să vedem ce se poate face în domeniul stabilității și apărării și în domeniul stabilizării. Vorbim cu sectoare, cu regiune, vorbim cu forțele de poliție, cu forțele de control și uh, acestea sunt acțiunile noastre la nivel european. În altul reprezentant a spus în repetate rânduri că trebuie să ne sporim prezența acolo și acesta a fost uh, principalul mesaj de la Consiliul uh, AFET uh, în uh, această săptămână, că trebuie să fim pregătiți să ne sporim uh, prezența acolo. Mulțumesc. Acum uh, domnul Laibovici are cuvântul. Voi răspunde la câteva întrebări. În primul rând, domnul Danjon mi-a adresat o întrebare legată de reorganizarea politică și impactul asupra situației de securitate. Burkina Faso nu este singura țară uh, care a fost uh, acuzată de uh, acorduri de culise cu jihadiști. S-a întâmplat și cu uh, Mali, uh, sub președintele Ture. În Burkina Faso, problema, problemele politice sunt uh, datorate și uh, faptului că um, rețelele de informații au fost perturbate. Acest lucru a avut uh, impact și a făcut reac- capacitatea de reacție la creșterea nivelului grupurilor jihadiste a fost mai slabă. În 2012 și în 2013 erau uh, alte persoane cele care agitau spiritele și uh, intiau uh, rebeliunile. Uh, deci Burkina Faso negociază cu uh, aceste uh, părți, dar aceste părți nu sunt întotdeauna aceleași. Faptul că s-au destrămat serviciile de informații uh, și că a avut loc o lovitură de stat în Burkina Faso și apoi o contralovitură de stat, acestea au jucat, desigur, un rol. Dar aranjamentele care existau nu au protejat niciodată uh, cu totul uh, Burkina Faso. Situația se deteriorează, iar jihadiștii sunt tot mai uh, prezenți, chiar dacă aveau aranjamente tacite cu ierarhia militară și cu anumite părți din guvern. Aceste Acorduri de culise nu au uh, garantat niciodată securitatea țărilor. Grupurile jihadiste au uh, profitat, desigur, de situația tulbure și, de, și confuză din această țară. Um, este adevărat că grupările islamiste au câștigat teren. E foarte greu să stabilim o legătură cu rețelele, rețelele de uh, criminalitate organizată. Tot ce putem spune este că imaginea de ansamblu este mult mai complicată decât pare. Putem uh, discuta despre impactul uh, avut, dar cred că uh, deja este prea târziu să mai gândim în acești termeni. Deci întrebarea referitoare la prăbușirea guvernului la nivel general în această regiune nu e vorba doar de un colaps, dar câștigul de teren al grupărilor uh, jihadiste au uh, uh, arată clar că guvernul n-a fost niciodată suficient de prezent în aceste zone deci când vorbim despre reclădirea prezenței statului, e important să nu uh, facem aceeași greșeli. Nu doar că vrem să um, redăm statului controlul, dar trebuie să facem lucrurile diferit. Expose these weaknesses um, in some cases rather than in every case creating them. And I think that's a, that's a very important thing to remember. Uh,